So, dear colleagues, welcome back. We... Dragi colegi, bine ați revenit, reluăm ședința. Am ajuns la punctul 9 de pe ordinea de zi. Mai întâi aș dori să uh, validez voturile pe care le-ați primit pe e-mail, uh, votul amendamentelor de la punctele 4 și 5 și trecem la următoarea sesiune de vot uh, și la votul final, mai întâi doresc să verific dacă avem quorum. Dacă sunteți conectați, vă rog să ridicați mâna. So, dear colleagues, we are... Dragi colegi, ne lipsesc doi deputați pentru a întruni vorumul. Vă rog, dacă încă nu ați apăsat pe butonul Raise Your Hand, vă rog frumos să o faceți. Acum, acum avem vorum. Mulțumesc. So hereby I open... Acestea fiind spuse, deschid sesiunea de vot pentru votul final la punctele 4 și 5. Votul rămâne deschis până la orele 17.30 și bănesc că ați primit toate instrucțiunile pe e-mail. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, o strategie europeană privind datele. Raportoarea pentru aviz este Cristel Schaldemose și IMCO este comisie asociată în temeiul uh, regulii 57 Uh, Comisiei ITRE, care este comisia competentă. Acum dau cuvântul doamnei raportor pentru 5 minute. Um, Christel, we can see you. Christel, te vedem, dar nu te putem auzi. Uh, no, probably it's good to refresh the connection, yeah. I hope it's better now. Sper că acum mă puteți auzi. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze, este destul de greu. Este și situația în jurul acestui aviz în ce privește strategia europeană privind datele. A fost destul de greu să lucrăm, pentru că mai întâi uh, am uh, avut această divergență de opinie între cine este comisia competentă, dacă este ITRE sau IMCO și în plus din cauza restricțiilor legate de epidemia de COVID nu am putut să organizăm uh, un, numărul de um, ateliere și de întruniri pe care le-am fi organizat în mod uh, obișnuit. Acum sper să pot să-mi prezint proiectul de aviz. Încep prin a vă spune că datele în format digital sunt o resursă indispensabilă pentru creșterea economică, pentru competitivitate și pentru inovare și, bineînțeles, pentru crearea de locuri de muncă, ceea ce va garanta progresul social în Uniunea Europeană. Astăzi și poate mâine, materia primă, cea mai importantă, sunt datele este, ca să zic așa, echivalentul petrolului în secolul 21. Așa cum spunea ministrul francez pentru economia digitală, dacă um, am avut uh, în secolul 20 companii care dețineau monopolul în anumite domenii, uh, să nu lăsăm să se întâmple același lucru în secolul 21 cu datele. Avem nevoie de un model economic european pentru gestionarea datelor un model economic care să garanteze protecția, concurența loială, ceea ce uh, este exact și ce am afirmat în proiectul meu de aviz. Am făcut trei recomandări principale. Mai întâi, legate de faptul că consumatorul întotdeauna trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus în ce privește acordarea accesului la datele sale personale. De aceea am sugerat că trebuie să facem mai mult pentru a acorda consumatorilor putere asupra datelor lor și pentru că această putere și acest control să fie menținute. De asemenea, am uh, întrebat dacă nu am putea să avem o propunere legislativă uh, pe această temă, accesul la date. Numai atunci când consumatorul este cel care își dă consimțământul și controlează clar accesul la datele sale, vom avea uh, o adevărată schimbare. În plus, am spus că trebuie să existe concurență echitabilă între toate părțile interesate care gestionează date. Trebuie să garantăm uh, fluxul fără obstacole pentru date pentru a preîntâmpina orice fel de eșecuri uh, pe piață, dar pentru a putea garanta protecția datelor cu caracter personal și protecția datelor în general, avem neapărat nevoie de coduri de conduită, de un sistem de certificate, de un cloud european. Firește, Trebuie să ținem cont și de principiul proporționalității, dar mi se pare deosebit de important să analizăm și problema standardelor. Știți că în Europa astăzi este foarte greu, am discutat de exemplu de produsele pentru construcție, foarte greu să avem standarde armonizate. Deci dacă promovăm deja standardele existente pentru a stăpâni costul tranzacțiilor, de pildă, va fi foarte util și să nu mai avem uh, probleme legate de interoperabilitate, pentru că în caz contrar nu vom avea o piață unică a datelor. Dacă vom putea să găsim acest echilibru între puterea acordată consumatorului și crearea unei adevărate piețe unice pentru companii și să garantăm fluxul liber al datelor, atunci vom putea să jucăm un rol de lider la nivel mondial pentru că vom avea o piață funcțională a datelor și o economie bazată pe date. În încheiere, aș vrea să discut despre măsurile uh, specifice întreprinderilor mici și mijlocii pentru a le ajuta să se integreze în această economie a datelor. Știu că uh, Uh, există modele economice în statele membre care permit IMM-urilor să își protejeze datele și să facă schimb de date într-un mod avantajos. Cred că cele 5 minute care mi-au fost acordate s-au epuizat. Doresc să spun că aștept să avem o discuție uh, fructuoasă și sunt deschise tuturor sugestiilor pentru ca acest uh, proiect de aviz să fie îmbunătățit. Știți că numărul de uh, caractere este limitat, nu pot să accept uh, toate amendamentele, dar uh, sunt curioasă să știu ce părere aveți dumneavoastră, cum putem să avem în același timp o piață unică a datelor, dar și o concurență loială, echitabilă și, cum spuneam, să redăm puterea consumatorilor. Mulțumesc, Cristel, și acum dau cuvântul raportorilor alternativ, domnul Arias Pablo, din partea grupului PP. Mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să-i mulțumesc doamnei Șaldemose pentru prezentarea acestui proiect de aviz. Eu cred că este un foarte bun, o foarte bună bază de discuție și că vom ajunge destul de ușor la un consens. Toată lumea știe că datele joacă un rol cheie în economie. Nu există economie în viitor fără gestionarea datelor. Și utilizatorii trebuie să știe cum să își uh, gestioneze propriile date și cum să gestioneze datele altora. Să nu uităm că nu suntem izolați, să ne uităm și la ce fac americanii și la ce fac chinezii. Uh, guvernele cât și întreprinderile trebuie să aibă acces la uh, un cloud european și trebuie să existe niște standarde de calitate. De aceea mi se pare că cel mai important este să avem încredere. Dacă nu avem încredere, nu putem să protejăm datele. Încrederea se manifestă la mai multe niveluri. În primul rând, trebuie să existe transparență. Consumatorul trebuie să știe cum, pentru cine și în ce scop sunt Uh, folosite datele sale. Uh, în al doilea rând, trebuie să se folosească un limbaj tehnic pe care toată lumea să poată să îl înțeleagă. În al treilea rând, să existe un uh, sistem clar de acordare a consimțământului și consumatorul să știe dacă da sau nu s-a ținut cont de consimțământul său. În al patrulea rând, securitatea, securitatea protejării datelor. De exemplu, cum putem să-i protejăm pe minori? Cine știe unde ajung datele uh, uh, minorilor, cum putem să-i protejăm. Nu este o lipsă de tehnologie, este o lipsă de uh, voință din partea întreprinderilor care au acces la date. Pentru că deocamdată nimeni nu dorește să-și asume răspunderea. Și de aceea, dacă ne gândim la cei mai vulnerabili, mi se pare foarte important să se țină cont și de drepturile persoanelor cu dizabilități pentru că aceste persoane pot să beneficieze de uh, folosirea datelor și de noile tehnologii, dar trebuie să fie mai bine protejate. De asemenea, ca să avem o piață unică a datelor, trebuie să ne respectăm valorile și stilul de viață european. Nu trebuie doar să protejăm, ci să o facem în conformitate cu uh, um, modul de viață european. Numai dacă vom avea o transparență a comportamentului guvernelor și a întreprinderilor și dacă garantăm încrederea cetățenilor, vom putea să avem uh, o bună dezvoltare a economiei bazată pe date. Dar, încă o dată, acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu respectarea drepturilor fundamentale. Doar așa Europa va putea să fie mai competitivă pe termen scurt și mediu. now it is... Mulțumesc. Acum domnul Lansip de la Renew. Sorry, can you hear me? Mă auziți? Da, vă auzim. Scuze, nu știu, nu știu ce s-a întâmplat. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Moze, pentru proiectul de raport. Sunt absolut de acord cu acest uh, proiect de aviz. Strategia datelor pentru Europa e foarte importantă. Nu putem să facem concurență cu China și cu Statele Unite dacă nu suntem în stare să creăm uh, o piață unică veritabilă a datelor, dar uh, eu cred că nu vom putea avea proiecte inovatoare uh, așa de repede cum au făcut-o competitorii noștri dacă nu schimbăm ceva. Aș dori să adaug câteva remarci care, după părerea mea, lipsesc din acest proiect. E esențial să asigurăm uh, protecția datelor, dar accesul uh, la date nu este suficient. Producția de date este extrem de complexă, iar mai multe echipe uh, din mediul universitar, de exemplu, au demonstrat că este foarte complicată trasabilitatea lor. E nevoie de servicii care să fie bazate pe roboți, pe mașini, pentru ca să se poată procesa cu adevărat uh, toate aceste informații. Și deci trebuie să îmbunătățim partajarea datelor și uh, fluxul, uh, liberul flux al datelor în Uniunea Europeană. Dar aceasta nu se poate um, să fie parte din măsurile protecționiste. Trebuie să extindem fluxul de date și între Uniunea Europeană și țările terțe, dar aceasta numai dacă se îndeplinesc uh, cerințele de securitate. Eu nu sunt gata să-mi vând datele Rusiei sau Coreei de Nord, dar sunt uh, de acord de, pentru un schimb de date, pe un schimb de date cu partenerii care sunt fiabili. E nevoie de o trecere a acestui subiect în uh, dreptul internațional și e nevoie de componenta aceasta și atunci când vorbim de inteligența artificială. Aș dori să subliniez și importanța um, soluțiilor care se găsesc prin, uh, pentru accesul uh, la date prin schemele de computing. Trebuie să ne gândim însă și la atacurile cibernetice, pentru că odată cu uh, pe, cu procedurile și tehnologiile cloud, trebuie să ne gândim imediat și la aspectele de siguranță. Mulțumesc! Mulțumesc acum din partea ID, doamna Jerom. Doamna Joron, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnul raportor, pentru aviz. Am citit cu atenție raportul. E un subiect extrem de important mai ales acum când am văzut ce s-a întâmplat cu alegerile din Statele Unite. Eu aș dori să vă spun că circumscripția mea s-a exprimat față de strategia europeană. Dacă salutăm propunerea Comisiei de a crea o piață unică a datelor acum câțiva ani, acum nu mai este cazul pentru că se vorbește de o um, o transformare a datelor în mărfuri uh, care până la urmă această uh, piață se, dasează, se bazează pe, piețele, pe um, datele personale. Piața unică trebuie să rămână bazată pe um, principiile și valorile noastre, iar din păcate COVID-ul a arătat că um, acționarii la firmele care se bazează pe colectarea datelor au avut cel mai mult de uh, câștigat. Este o piață foarte lucrativă. Piața datelor cetățenilor europeni în 2016 era 60 de miliarde și în 2020 are cam 80 de miliarde. Deci, uh, întreprinderile care au acces la date sunt cele care câștigă cel mai mult. Nu cred de aceea că e bine să intrăm într-o concurență între întreprinderi pe controlul și utilizarea datelor europene, pentru că nu cred că corespunde viziunii pe care ne-am dorit-o. Ar trebui așa să mergem către o Uniune Europeană care să fie supusă GAFA, în care consumatorul este ultimul considerat. Mi se pare foarte periculos și uh, faptul că administrațiile sunt uh, încurajate să-și partajeze datele. Aceasta va duce la supunerea statelor suverane și aceasta în detrimentul cetățenilor lor proiectul unei Europe care face comerț cu datele nu este ceea ce ne-am dorit noi, pentru că numai firmele uh, mari vor putea să câștige, iar uh, persoanele vor deveni importante și vor deveni interesante numai din punct de vedere al datelor pe care le oferă. Consumatorul european nu este o marfă, nu este nici o dată comercială. Ca să tragem uh, o concluzie, piața datelor ar trebui să se bată, să se bazeze pe uh, taxarea întreprinderilor în funcție de datele pe care le folosesc, așa cum a propus și Statele Unite. Mulțumesc! Mulțumesc acum din partea verzilor David Comu. Bonjour, Bună ziua! Conexiunea mea este catastrofală. Într-adevăr, confirmăm. Mulțumesc foarte mult raportoarei pentru elementele promițătoare pe care ni le-a acordat. Una din prioritățile noastre, ale grupului nostru, este ca strategia datelor să devină și un instrument al pactului verde, pentru că acesta va da mai multă putere consumatorului și va, de, va face și întreprinderile mai competitive. Foarte promițătoare sunt două propuneri ale Comisiei. Crearea unui spațiu european pentru date, pentru aplicații circulare inteligente și ambiția de a dezvolta un pașaport uh, pentru produsele digitale. Considerăm propunerile ca o șansă de a îmbunătăți trasabilitatea și accesul la informații despre produse pe piața internă, pentru facilitarea informațiilor despre durabilitatea produselor, despre pre- preparabilitatea și componența acestora, dar și posibilitatea de a le ameliora. Aceasta ar permite îmbunătățirea ofertei pentru consumatori. Sunetul este din ce în ce mai rău. Nu se mai aude ce spune vorbitorul și s-a blocat și imaginea. David, we have lost you. Doamna președinte spune că, într-adevăr, conexiunea este foarte, foarte proastă și v-am și pierdut. Putem să încercăm încă o dată dacă vreți, dar altfel eu cred că ar fi mai bine să ne oprim, pentru că cred că n-a fost ușor, spune doamna președinte, pentru interpret să vă asculte. Haideți să începem cu ECR-ul atunci și să încercăm să revenim la vers după aceea. Din partea ECR dau cuvântul domnului Iosica. Mulțumesc, doamna raportor, pentru proiectul de aviz. La articolul 3, dumneavoastră încercați să discutați despre instrumentul de eh, concurență ex ante. Impunerea unei partajări obligatorii ale datelor în relațiile B, 2B, B2B între întreprinderi și B2G, adică între întreprinderi și administrații, mi se pare că ar influența intensitatea competitiv, concurențială în anumite domenii sau competitivă. În articolul 4 vorbiți de necesitatea de a îmbunătăți accesul la serviciile europene de cloud, dar eu cred că companiile europene ar trebui să folosească uh, serviciile de cloud cele mai uh, eficiente din punct de vedere al costurilor în funcție de originea lor. În Australia sau în uh, Japonia, atât sectorul privat cât cel uh, public se bazează mai ales pe serviciile de cloud existente deja, care sunt oferite de către companii globale private. În general, este foarte greu să găsim o soluție bună pentru că uh, nu avem date foarte bune, statistici bune despre date și uh, analize cost-beneficii prea bune, ci în general avem doar obiective politice. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you so much. Um, we now go to GUE. Mulțumesc. Acum trecem la GUE, doamna Pelutier. Mă auziți? Vă auzim. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult uh, colegului, colegei noastre Cristel Șaldemuze. E un subiect extrem de important care vorbește pe de o parte de libertățile fundamentale și de protecția consumatorilor. Strategia europeană pentru date trebuie să fie benefică pentru cetățeni, dar și pentru economia noastră, dar și abia în ultimul rând pentru întreprinderi. Eu cred că e important ca în instituțiile europene suveranitatea digitală trebuie să fie parte integrantă din această strategie. Suveranitatea digitală este în primul rând o suveranitate a consumatorului. Comisarul Thierry Breton dorește să dezvolte o expertiză europeană în jurul datelor într-o optică a plusvalorii pe piață. E vorba de folosirea unei meta-analize de colectare și tratare a datelor, dar și de stocare și nu vrem ca Uniunea Europeană să reproducă modelul GAFA – competiția tehnologică în această optică neoliberală nu poate să fie decât acoperită de GDPR. Așadar, Uniunea Europeană trebuie să permită tuturor să aibă acces la o, um, servicii IT care să fie umane și în același timp la scara uh, locală. Nu e posibil, de exemplu, ca datele de sănătate să fie deținute de către Microsoft. Este o aberație absolută. Datele despre sănătate trebuie să fie protejate. Dacă vrem să combatem riscul, e nevoie să asigurăm o transparență a algoritmurilor pentru ca să garantăm libertatea cetățenilor care nu trebuie să fie vânduți ca mărfuri. Eu sunt împotriva transformării datelor personale în mărfuri. Apoi, fiind dat că strategia trebuie să țină cont de interesul general, e esențial să ne uităm la open data în Uniunea Europeană și dacă ne uităm la conferința de la Sebastopol, vedem că foarte multe întreprinderi se bazează pe importanța uh, lor pe piață, de exemplu, întreprinderile care se ocupă de pesticide sau uh, lacunele pe care le avem uh, despre datele, de, la obținerea datelor sociale. Eu mă bucur foarte mult că putem colabora cu colega Cristel Șaldemuze. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Văd că și David Cummins este înapoi. Poate încercăm încă o dată să ne conectăm cu el, altfel ne întoarcem la doamna raportor acum. A dispărut? Bun. Pare rău. Atunci avem probleme tehnice din nou. Și îmi pare foarte rău, dar nu avem ce să facem. Acum dau cuvântul raportorului la loc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc, dragi colegi, pentru comentariile bune făcute. Mă bucur foarte mult să colaborăm și pe viitor, pentru ca să pot să-mi îmbunătățesc avizul și pentru ca să ne asigurăm și că INCO vei avea ceva de zis pe strategia europeană pe date. Cred că trebuie să găsim un echilibru orice facem, viitorul se va baza pe date, va fi o economie bazată pe date în general și e foarte important să ne uităm la viitor, să vedem în ce direcție putem să o luăm care să ajute cetățenii, să ajute companiile și să sperăm care să fie și um, de interes general. Mă bucur să vă pot citi toate amendamentele. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 17 noiembrie și după aceea mă voi uh, a pleca asupra lor și vom putea organiza o reuniune a raportorilor din umbră pentru ca să le discutăm. Mulțumesc foarte mult și mă bucur să putem colabora mai departe. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la punctul 11 de pe agenda, care este diverse. Dacă nu sunt comentarii, Aș vrea să încheiem uh, reuniunea de astăzi și vom comunica rezultatele votului final pe pagina IMCO, dar și pe mail. Vă urez tuturor o după-amiază plăcută!